Mes chers collègues, je vous invite à prendre place. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Madame Georgieva est annoncée. Doamna Georgieva ni se va alătura în maxim 3 minute. Iată de ce deschid ședința noastră pentru a mă asigura că nu aveți obiecții la ordinea noastră de zi. Și de asemenea, Aș mai spune că în minutele care urmează, doamna Georgieva ne va prezenta proiectul de revizuire la mijloc de parcurs al cadrului financiar multianual, CFM. După care am să dau cuvântul coraportorilor pentru acest proiect de midterm revision raportorului permanent pentru regulamentul financiar, raportorului uh, permanent pentru împrumuturile Băncii Europene de Investiții și Instrumente Financiare, raportorilor din umbră pentru proiectul de revizuire a CFM și apoi coordonatorilor. Ținând seama de faptul că începem cu întârziere și că ordinea de zi a doamnei Georgieva este foarte strâns pentru a permite doamnei vicepreședinte să răspundă întrebărilor și comentariilor colegilor, v-aș sugera ca cele trei minute prevăzute pentru intervenții să fie reduse la două minute pentru fiecare orator, așa încât doamna Georgieva să poată să răspundă. Dacă sunteți de acord, vom uh, lucra pe baza acestui principiu două minute de orator și vă mulțumesc anticipat pentru înțelegere. Uh, vă mulțumesc de asemenea pentru înțelegerea pe care mi-o veți arăta. Uh, voi da dovadă poate de autoritate. În câteva clipe, suspensul va lua sfârșit, dar nu și visul. Ieri seara, ca să vorbim de dezbaterea pe proiectul de buget 2017, am spus că suntem încă în domeniul visului și că în această dimineață vom auzi pe președintele comisiei și că propunerile pe care ni le face vor întreține sau nu acest vis iar că doamna Georgieva, imediat după aceea, va veni cu proiectul de revizuire a CFM, mobilizând mijloacele necesare așa încât acest vis să devină realitate. Iată, visul se mai prelungește încă câteva clipe, încă câteva secunde. Colaboratorii comisiei se apropie deja și o văd și pe doamna Georgieva, care se grăbește aș ruga să aplaudăm. Madame la vice-présidente, je vous remercie. vicepreședinte, vă mulțumesc că sunteți alături de noi în această după amiază. Cum vă imaginați, suntem nerăbdători și visul nostru e prezent pentru că ne mai amintim sau în orice caz cei dintre noi care la sfârșitul lui 2013 eram prezenți atunci când cadrul financiar multianual 2014-2020 a fost aprobat, ne amintim că finele anului 2013 a fost un sacrificiu și au existat atunci două condiții. Una, să existe un grup la nivel înalt pentru a schița ceea ce am putea numi resurse proprii și săptămâna trecută președintele Monti ne-a explicat uh, că trebuie să mai așteptăm încă niște săptămâni înainte de a avea realmente noi resurse proprii. Și cea de-a doua condiție era aceea ca la mijloc de parcurs să intervină o revizuire a cadrului financiar multianual. Vă imaginați, deci, că fiecare dintre noi trăiește, nu trăiește o speranță pe care dumneavoastră aveți puterea să o întrețineți, să întrețineți visul nostru și vă dau cuvântul. Încă o dată mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Regret că avem o mică întârziere. Am participat la un briefing de presă cu vicepreședintele Catanu și în uh, altul reprezentant, doamna Mogherini, și a trebuit să răspund o întrebare care mi-a fost adresată și a trebuit deci să rămân, îmi cer scuze. Uh, Uh, cereți să vă promit să vă păstrați visul și mă bucur că ați uh, plasat ștacheta uh, mai jos decât m-am așteptat, așa încât ne putem aștepta ca visul să devină realitate. Contez să lucrăm împreună pentru ca visul să devină realitate. Am lucrat în ultima lună foarte intens la această revizuire la mijlocul perioadei și propunerea de uh, revizuire pe care o voi, uh, vă voi împărtăși. Uh, această uh, comisie, comisie și multe alte comisii din Parlamentul European s-au uh, implicat venind cu idei și recomandări precum și ministrii ECOFIN, trebuie să le mulțumesc pentru că mi-au dat posibilitatea să discut cu ei de două ori uh, și colegii mei din comisie, care au lucrat din greu pentru ca această propunere, care este detaliată, uh, să fie corectă și uh, să fie plină de substanță. Dacă pot să încep cu acest pachet, el include trei uh, componente. O comunicare privind uh, mijlocul perioadei, precum și un document de lucru pentru personal, o, o propunere de revizuire uh, a CFM și a acordului interinstituțional, precum și o propunere de simplificare a regulilor financiare în cadrul regulamentului financiar și actelor pertinente, mă refer la omnibus. Vreau să semnalez care uh, sunt uh, etalon FC până în 2022. Vrem să ajungem la o dublare a dimensiunii uh, sale, deci să ajungem la 500 de miliarde. O propunere pentru noul fond pentru dura dezvoltare durabilă și mic în termen relativ ca dimensiune însă foarte interesant, Wi-Fi uh, for You, care va permite uh, persoanelor uh, în spațiile europene să aibă acces la Wi-Fi. Cui nu-i place acest lucru? Deci să vedem cadrul pentru dezvoltarea acestei propuneri. Știți foarte bine, pentru că am avut ocazia să vă aud părerile este un uh, buget uh, comunitar uh, concentrat pe rezultate, să vedem unde cheltuim, cum cheltuim și cum evaluăm ceea ce cheltuim. De asemenea, cum comunicăm, astfel încât să fim înțeleși de cei care trebuie să ne înțeleagă și care pot să ne critique. Uh, am uh, adoptat o serie de măsuri și vreau să vă reamintesc că pe 27 septembrie vom avea a doua conferință uh, privind bugetul axat pe rezultate. Pachetul nostru are trei obiective cât se poate declare. Alocarea fondurilor pentru priorități și prioritățile noastre sunt foarte bine Uh, creștere, locuri de muncă, pe de o parte, securitate, migrație, refugiați, frontierele externe, de cealaltă parte. În al doilea rând, faceți ce ați început să faceți, mergeți mai departe și sporiți flexibilitatea și agilitatea bugetului și apoi reducerea birocrației, uh, înlăturarea uh, regulilor care nu aduc o, o valoare adăugată. Deci, pachetul financiar are o valoare de 12,8 miliarde, din care revizia la mijlocul perioadei alocă 6,3 miliarde. Sunt fonduri care în momentul de față nu sunt uh, alocate pentru a îndeplini prioritățile noastre, apoi ajustarea tehnică pentru coeziune, 4,6 miliarde, și uh, cheltuieli suplimentare pe migrație, cuprinse deja în proiectul de buget, 1,8 miliarde de euro. Dacă luăm cele 6,3 miliarde, noul element pentru dumneavoastră, elementul de noutate, el este, contracte defalcat 2,4 miliarde pentru uh, locuri de muncă și creștere, 3,9 miliarde pentru migrație. Am uh, aplicat uh, reguli foarte uh, clare în legătură cu unde se duc uh, banii. În felul acesta știu că în Parlament ne vom bucura de uh, Uh, sprijinul dumneavoastră. Cosme 200 de milioane, Horizon 2020 400 de milioane, uh, CEF Transport 400 de milioane și Erasmus Plus 200 de milioane. Acestea sunt uh, uh programe supra-subscripționate uh, și este clar că ele dau rezultate. Adăugăm un miliard pentru inițiativa pentru tineri și un uh, miliard de la fondul social și vreau să semnalez faptul că încurajăm cele trei țări care sunt cei mai mari uh, beneficiari ai ajustărilor uh, tehnice în coeziune, Spania, Italia și Grecia, care sunt uh, țări în care există probleme serioase cu șomajul și uh, tinerii, să folosească aceste fonduri întărite, dacă o doresc, pentru acest scop. S-ar putea să o folosească și pentru migrație. Și sunt țări, mă gândesc la Italia și uh, Grecia, care au probleme serioase și în acest domeniu. 150 este o recanalizare a uh, fondurilor și ceea ce ne-a îndemnat uh, Parlamentul să facem, să uh, reducem garanția de la 50% la 35%. Cei din Parlament, când au auzit asta, ne-au spus, ei bine, v-am spus asta, e singura mea apărare este că nu știam cum va funcționa garanția, acum știm, deci putem să fim mai puțin conservatori. Apoi 50 de milioane Wi-Fi for You, în ceea ce privește componenta migrație, sunt două buzunare mari, acțiunea internă, Frontex, uh, noua agenție, alte activități uh, care susțin uh, absorpția presiunii din partea crizei și a doua acțiuni externe, 1,4 miliarde și vedeți 250 pentru planul de investiții externe, compacte pentru migrație 750 de milioane și 385 de milioane pentru a sprijini uh, beiul precum și uh, propria noastră capacitate de asistență macrofinanciară. Uh, aceasta este o anvelopă de bani Uh, și de acolo luăm bani pentru altă activitate numai atunci când suntem convinși că va exista o valoare adăugată certă. Apoi, creșterea flexibilității și agilității. Aici avem nevoie de unanimitate în Consiliu pentru a conveni asupra dublării dimensiunii instrumentului de flexibilitate existent uh, și a rezervei de asistență uh, Uh, pentru ajutor de la 500 uh, de miliarde la 500 uh, de miliarde la un miliard. Apoi folosim creditele dezangajate pentru a crea o rezervă pentru criza Uniunii Europene. Ă, știm din experiență că atunci când criza lovește, trebuie să fim în măsură să ne mobilizăm imediat fondurile. Și este o bună utilizare a banilor necheltuiți pentru a crea această capacitate. capacitate ă, vrem să fim mai ă, conservativi în acțiunea externă, să lăsăm 10% ca un tampon de flexibilitate acolo și de asemenea facem o ridicăm restricțiile la marja globală pentru uh, angajamente și plăți. Vreau să vă arăt cum arată prognozele de plată actuale. Vedem cu toții aici că, din păcate, 2016 și 2017 Uh, suntem mult sub uh, previziuni. Am uh, auzit persoane din Bulgaria care sunt foarte îngrijorate în legătură cu bugetul din 2017 și asta înseamnă că vom avea mai puțin bani? Nu, răspunsul a fost nu, asta înseamnă că veți avea mai puține facturi de plătit care vor ateriza pe biroul nostru. Din păcate, nu plătim atâta facturi pe cât am fi dorit și, din păcate, acest lucru nu se va rezolva foarte rapid. Și știm că dacă oamenii nu se mobilizează serios, o să sfârșim cu ioiul uh, domnului de pres. Plafoanele de plăți trebuie să fie durabile, plăți pentru instrumentele speciale sunt uh, contabilizate deasupra acestor plafoane. Știți că avem în continuare această uh, problemă de rezolvat între Consiliu și Comisie și marja globală pentru plăți trebuie să fie utilizată la maximum pentru a, a crea flexibilitatea maximă necesară. Vorbim despre sume semnificative la instrumentele speciale în jur de uh, 10 miliarde, avem uh, deja 3,4 miliarde mobilizate uh, și se pare că sunt compensate. Deci nu e o chestiune nesemnificativă. Uh, vreau doar să vă arăt uh, care sunt uh, previziunile. Dacă le priviți, vedeți că ele trebuie să fie deasupra acestor uh, Uh, plafoane. Al minter vom avea probleme serioase. Am compensat deja plățile din 2017 în propunerea pentru 2017 facem această compensare, însă 350 de milioane pentru instrumentele speciale uh, din această decizie din 2014 nu uh, putem să o compensăm. Deci, în cuvinte simple, este suma pe care o folosim avem toate uh, plățile pe care le previzionăm și la sfârșitul perioadei ele vor fi deasupra acestui plafon dacă nu rezolvăm această uh, problemă mai rapid. Și pentru a simplifica uh, regulile privind cheltuielile vorbim de două lucruri. O, un registru de reguli financiare unic, simplificat al Uniunii Europene pentru a avea încredere în uh, ceea ce uh, s-a făcut până acum, însă trebuie să avem un singur astfel de instrument și vrem să asistăm și la o simplificare a 25 de acte legislative. Vrem uh, o un registru de reguli, uh, de standarde mult mai uh, simplificat, mai subțire, nu atât de voluminos. Un lucru care este legat de midterm review însă vor exista și părți care vor continua după aceea. Uh, munca legislativă va fi semnificativă. Ceea ce vrem să vedem nu reguli nu numai simple, ci și mai eficiente, o combinare, un mix de uh, instrumente uh, eficiente. Vrem să uh, vedem rapoarte care se centrează pe rezultate și, foarte important, uh, vrem să implicăm mai mult cetățenii. Vrem ca populația să poată să spună uh, ce trebuie să facă banul european pentru ei. Să luăm, de exemplu, Wi-Fi for You. De ce să nu facem astfel încât uh, cetățenii care uh, folosesc Wi-Fi-ul să hotărască unde va fi hotspotul, în tren, uh, în bibliotecă sau în piață. Deci trebuie să implicăm pentru asta pe oameni, astfel încât să se simtă mai proprietari asupra bugetului decât se simt astăzi și uh, să aplicăm o regulă foarte simplă. Bu un buget mai transparent este un buget uh, Uh, în care uh, se poate explica foarte clar responsabilitatea față de el. Se poate da socoteală mai ușor. Și în ceea ce privește calendarul, nu o să comentez acest uh, slide. Mesajul este că trebuie să lucrăm rapid, și să finalizăm lucrurile până la sfârșitul acestui an sau cel mai târziu la începutul anului ce urmează. Vă mulțumesc! Merci, madame. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Având în vedere constrângerile de timp, Consiliul este și el prezent? O să ne întoarcem la Bruxelles, dar putem rămâne oricât doriți să rămânem. Doar că în acest gen de conversații, de obicei, uh, la un moment dat apare și uh, legea aceea care spune că randamentul scade pe măsură ce trece timpul. Bun. Intervențiile ziceam că le-am redus la două minute, sugerez să revină la trei minute. Mai întâi, cei doi coraportori, Isabel Toma va începe. Aveți cuvântul. Bună ziua! Mai întâi aș vrea să-i mulțumesc sincer, doamne vicepreședinte, nu doar pentru prezența sa aici, și pentru prezentarea acestui proiect, ci mai ales pentru că cred că trebuie să vă mulțumim că ați ținut cont de anumite preconizări ale Parlamentului și prima dintre ele uh, să veniți cu o revizie, o revizie veritabilă oricum. Uh, o revizie care uh, se ocupă și de aspectul flexibilitate și mă gândesc aici la necompensarea la necompensare și la utilizarea pieței globale. Cred că există într-adevăr un efort în ceea ce privește flexibilitatea care este lăudabil și care respectă ceea ce am propus noi de asemenea, crearea unui fond de urgență și dublarea acestui fond de ajutor de urgență. Apoi, un al doilea punct care trebuie salutat este propunerea legată de niște sume uh, suplimentare pentru prioritățile Uniunii pe care le împărtășim cu toții și care sunt de asemenea de lăudat. Totuși, acum o să trec la ceea ce este poate mai puțin pozitiv în propunerea dumneavoastră. Chiar dacă îmi cer scuze, dar uh, noi am primit documentul destul de târziu. Cred că nici măcar nu l-am primit oficial încă. Deci nu am avut timpul necesar pentru a-l studia în detaliu și cu toate acestea deja pot să semnalez mai multe probleme. În primul rând avem cifrele de cheltuieli, dar nu avem în față și proveniența acestor uh, noi cheltuieli și asta ar fi foarte interesant. avem uh, dezangajările și aici o să revin că iarăși este o problemă. Dezangajările care sunt incluse în aceste marșe, în aceste plafoane și nu știu cum, pentru că plafoanele deja sunt atinse, deci n-a rămas mare lucru după câte știu eu, dar Uh, trebuie să știm care este proveniența acestor uh, cheltuieli. Și a doua problemă este că prin raport uh, cu ceea ce am calculat noi ca nevoi suplimentare, suntem destul de departe față de propunerea noastră. Spre exemplu, Youth Guarantee, dumneavoastră propuneți un miliard, noi am propus un miliard pe an. Și dumneavoastră propuneți un miliard odată la patru ani. Deci este o propunere pe care va trebui să o uh, revizuim. Deci avem o problemă cu plățile și cu dezangajările și o să le pun în același pachet pentru că ați spus că veți folosi dezangajările, dar și poate mă înșel aici. Da, dacă trebuie să așteptăm N plus 3 ani ca să vedem cum rezolvăm această problemă, uh, și putem uh, folosi de acum dezangajările, avem și o problemă de transparență a bugetului. Președintele Artui are obiceiul de a spune că un buget bun este un buget care poate fi prezentat ușor cetățenilor. Dar înmulțirea fondurilor externe euh, aux institutions de, de l'Union ale instituțiilor uh, europene pune probleme de transparență și aici noastră ați venit cu încă una, cu dublarea EFSI, iarăși dublarea EFSI va duce la o dezbatere pentru că dublare, de ce să nu diminuăm garanția? Ați reamintit și dumneavoastră acest lucru. După aceea, problema va fi utilizarea acestui fond și este o altă dezbatere. Am vorbit despre dezangajări, am vorbit despre transparență, am vorbit despre sume, am vorbit despre absența uh, provenienței și o să termin spunând că este o revizie care în sfârșit se înscrie în uh, cadrul financiar uh, multianual votat în 2013. Nicăieri plafoanele pe care le-am dorit noi uh, nu au fost uh, disputate, nu au fost discutate și e păcat. Deci asta ar fi o primă analiză destul de succintă și puțin precisă, dar cred că putem avea deja piste de lucru care trebuie urmate. Mulțumesc! Uh, da, putem discuta despre depășirea plafoanelor de plăți pentru o mai mare flexibilitate. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Cred că atunci când discutăm problema revizuirii la jumătatea mandatului, ceea ce am citit în uh, regulamentul CFM, uh, revizuirea aceasta este făcută în măsura în care este adecvată. Deci salutăm decizia Comisiei de a prezenta această revizuire pentru că înseamnă că se impune. Există două tipuri de revizuire. Una este revizuirea resurselor și a cheltuielilor, dar nu asta se întâmplă aici, pentru că, de fapt, nu revizuim resursele, nu există bani noi, ci vorbim despre o restructurare a perspectivei financiare din buget. Deci, întreaga problemă, întreaga propunere a Comisiei este cum să folosim mai bine banii pe care îi avem deja. Întrebarea rămasă fără răspuns este care vor fi bugetele anuale pentru 2017, 18, 19 și 20? Care vor, vor fi nivelele de plăți în bugetele anuale? Pentru că și asta este extrem de important. Evident, salutăm revizuirea, dar atunci când comparăm propunerea din regulamentul nostru, așa cum a spus și doamna Toma, în rezoluția noastră, și în raportul din proprie inițiativă și cifrele din uh, propunerea dumneavoastră, există niște lucruri care lipsesc. Dar credem că acesta este rezultatul unei analize, pentru că noi uh, propunem nu doar dezangajări, ci și surplusuri pentru a păstra banii la buget. Știam foarte bine că reacția Consiliului va fi mai violentă decât uh, în cazul dezangajărilor, deci credem că noi nu ne-am dat bătuți. Deci subiectul a rămas încă pe masă, mai devreme sau mai târziu îl vom, uh, îl vom discuta. Înțelegem că aceasta este prima propunere făcută de Comisie și putem prevedea deja reacția Consiliului. Așa cum ați spus de mai multe ori, Consiliul nu va fi fericit cu niciun fel de revizuire. Dar este important să explicăm că dacă vorbim despre elementul uh, sau politicile orientate către rezultate și un buget orientat către rezultate, trebuie să revizuim structura. Trebuie să folosim tot, toate fondurile disponibile, pentru că asta a fost și lupta de dinainte de 2013. Au existat instrumente care au fost pregătite în cazul în care e nevoie de ele. Și acum e nevoie de ele și trebuie să schimbăm lucrurile pentru că încă mai avem trei ani și cred că este o mișcare destul de riscantă din partea Comisiei față de Consiliu. Parlamentul vă va susține în această luptă, dar în același timp am vrea să spunem Consiliului că este doar un prim pas, pentru că uh, în câteva luni ne vom lupta pentru următoarea perspectivă și ceea ce facem acum este pregătirea dezbaterii pentru următoarea perspectivă. Deci cred că Deși salutăm prima propunere, va trebui să mai discutăm cu Consiliul problema plăților, pentru că este foarte importantă. Și aici vorbim în special despre angajamente și am vrea să arătăm că acesta este un element extrem de important pentru dezbatere. Și o ultimă idee. Ceea ce este important pentru cetățeni este să știe ce se întâmplă cu prioritățile noastre, pentru că revizuirea nu este legată doar de bani, ci și de priorități. Ne aflăm la jumătatea mandatului. Ar trebui sau nu să schimbăm prioritățile? Astea sunt întrebările care se pun, pentru că dacă avem niște priorități, ar trebui să avem și banii necesari pentru a le uh, îndeplini și avem dezbateri lungi cu colegii de aici din comisie. Dacă avem priorități și nu avem bani, e doar o pierdere de vreme. Deci, tocmai de aceea, cred că ar trebui să fim foarte clari în acest mesaj. Mulțumesc! Mulțumesc. Ați înțeles că am dat dovadă de multă bunăvoință pe, față de cei doi coraportori, dar de acum înainte trei minute, fix. Doamna Gresle, raportorul permanent pentru regulamentul financiar este absentă. Vreau să știu dacă coordonatorul PP vrea să ia cuvântul. Da, vreau să iau cuvântul și o să vorbesc în portugheză. Îi mulțumesc, doamne comisar, pentru propunerea domniei sale, care s-a inspirat din propunerile făcute și adoptate de Parlament pentru revizuirea cadrului financiar multianual. Atunci când vorbim despre o reexaminare, este chiar o reexaminare și trebuie să ne felicităm. Consiliul cred că va fi foarte mulțumit, pentru că trebuie să fie la fel de ambițios ca și Parlamentul, pentru că până la urmă aici vorbim despre o soluționare a problemelor uh, cetățeanului. De asemenea și sumele care vor ajunge la diverse state membre. Eu n-am înțeles niciodată această poziție a Consiliului care nu vrea să-și rezolve propriile probleme. Aici venim cu soluții pentru Consiliu, pentru problemele Consiliului, astfel încât uh, să poată să își realizeze angajamentele pe care și le-au luat față de cetățeanul european. Vorbim despre creștere, despre locuri de muncă și acestea sunt priorități pe care le împărtășim cu toții. Cercetarea, programul Erasmus+, Plus, deci trebuie să rezolvăm problema locurilor de muncă și mai ales a ocupării în rândul tinerilor. Și bineînțeles, spunem că un miliard de euro este cât se poate de insuficient, practic, pentru un buget. Noi am fi sperat ca Consiliul să se pună de acord cu noi, pentru că este o problemă care atinge și Consiliul. Eu sunt perfect de acord cu obiectivul de simplificare și de flexibilitate atunci când vorbim despre performanță și despre eficiență. Pentru că această strategie Europa 2020 trebuie să aibă la dispoziție și niște mijloace care să fie exploatate la maxim. Nu ajungem nici măcar la 1% din uh, produsul național brut. Și vrem să utilizăm aceste fonduri, dar trebuie să se dea niște autorizări și Consiliul va trebui să rezolve această problemă. Trebuie ca plățile să se ridice la înălțimea autorizărilor care vor fi făcute. Mie mi se pare evident. Plățile sunt consecința logică a autorizațiilor care au fost date. Consiliul nu poate să spună am o prioritate pe care o autorizez și pe de cealaltă parte să spună cum o face foarte adesea, nu, nu uh, deschid buzunarul, nu o să plătesc. Pentru că asta îi periclitează credibilitatea. Vrem un Consiliu care să fie credibil care să dea dovadă de ambiție, la fel ca Parlamentul, pentru că propunerea până la urmă a venit, dar trebuie să o consolidăm din anumite puncte de vedere. Îi dau acum cuvântul doamnei Guardia Zabal, care este raportor permanent pentru împrumutul de la Banca Europeană de Investiții și Instrumente Financiare. Trei minute. Mulțumesc. Antevorbitorii mei au expus problema foarte pertinent. Există lucruri interesante în propunerea comisiei și uh, aș spune că viziunea mea e una mai degrabă pozitivă. Însă, cele, ce, cele trei cereri ale Parlamentului, unu, simplificarea, mai mulți bani pentru prioritățile UE și flexibilitatea, iată, cele trei cerințe esențiale ale Parlamentului European. Iar ele sunt reflectate în propunerea Comisiei. Acum, ce privește sumele, 6 miliarde 300 de milioane de euro corespunde la 1% din ce rămâne din CFM. Nu putem spune că bugetul european va regla dintr-o singură mișcare toate problemele europene, însă cu 1%, date fiind competențele noastre, eu cred că putem realiza anumite lucruri. Însă, aceste 6 miliarde 300 de milioane, de unde vin? Pentru mine nu e clar. De unde vin banii aceștia? Eh, din Global Margin for Commitments, din instrumentul de flexibilitate, nimic nu e nou aici. E partea, dacă vreți, negativă pentru mine din propunerea comisiei. Rămânem în limitele CFM, chiar dacă ameliorăm puțin tel situația. Propunerile țin seama de promisiunile care ni s-au făcut, 100% din CFM, dar nu există o injecție de bani proaspeți, de bani noi, pentru a acoperi nevoile și nu înțelegem masochismul guvernelor noastre care nu sunt gata să rezolve propriile probleme, iar atunci când UE ar putea ajuta statele uh, membre să-și rezolve, cum spuneam, problemele de acasă. Și mai am un semn de întrebare atunci când am negociat CFM, una dintre condiții era de a vorbi de resursele proprii. Sigur, avem acel grup la nivel înalt pentru resursele proprii care uh, își va finaliza curând raportul, dar nu regăsesc nicăieri expresia resurse proprii în propunerea făcută de comisie. S-a gândit oare Comisia la resursele proprii? În lunile care vin veți continua? Iată, în 30 de secunde uh, intervenția mea. Apoi urmează raportorii din umbră, începând cu domnul Ashworth. Mulțumesc, am să fiu succint, domnule președinte. Întâi, uh, doresc să felicit Comisia pentru că multe lucruri le putem aproba și multe lucruri sunt uh, atractive, simplificarea, flexibilitatea în special, așa cum știți, eu țin foarte mult la acestea. E vorba de direcția în care ne îndreptăm. E tema importantă, așa cum au mai spus și alți colegi. Dar, așa cum și alți colegi au menționat, uh, diavolul se află în detalii și aș semnala câteva elemente care pentru mine ridică semne de întrebare și probabil ne veți oferi detaliile cuvenite la timp. Pe de parte, EFSI. Succesul acestui fond e de aplaudat, dar am remarcat și observațiile noastre vizând reciclarea anumitor fonduri. Asta înseamnă că finanțarea curentă va continua sau vor, vor interveni sume de bani din surse noi? Apoi, finanțarea migrației și a uh, garanției pentru tineri. Adesea, astfel de programe au intențiile cele mai bune, dar uh, la faza de implementare, costul per loc de muncă creat pentru uh, un tânăr este foarte, foarte mare. Deci, uh, poate că Tinerii au nevoie de o economie în creștere care creează locuri de muncă în mod spontan uh, și poate că aceasta este calea mai bună. Uh, în fine, planul ambițios pe care îl avem pentru facturile neplătite Mă întreb dacă se ține seamă de ele în programul uh, în curs și dacă veți reuși să îndepliniți tot ceea ce v-ați propus. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Depre. Mulțumesc, domnule președinte. Mă scuz mai întâi, domnule comisar, domnule președinte, nu am audiat întreaga dumneavoastră expunere și am doar o primă reacție. A trebuit să intervin în plenară, de aceea am întârziat. M-aș alătura celor care, dintre colegii noștri, se bucură de faptul că ați propus o veritabilă revizuire la mijloc de parcurs. Era o așteptare a Parlamentului, este un element strategic justificat de alminteri de efortul coraportorilor noștri. E un gest pe care țin să îl salut la justa sa valoare, special în contextul actual. Ținând seama însă de faptul că statele membre nu par să fie foarte dispuse să uh, deschidă punga să contribuie și, doi, orice modificare a CFM, eh, unele propuneri implică așa ceva, deci eh, solicită unanimitatea la Consiliu. Vreau să reamintesc aceste două lucruri, pentru că vis-a-vis -vis de visurile pe care noi le putem avea, trebuie să fim prudenți cu uh, visurile bugetare dacă vrem ca acestea să fie visuri plăcute. Uh, Mă bucur de pachetul pe care îl propuneți, doamnă comisar, în special eh, simplificarea regulilor pentru cheltuieli. Dar, insist, e vorba de simplificare, de a ușura munca operatorilor care deocamdată sunt eh, sugrumați de birocrație. Va trebui să veghem și o spun în mod eh, explicit, trebuie să veghem ca unii colegi din comisii să nu încerce din nou să complice regulile. Fondurile trebuie bine cheltuite și trebuie evitate fraudele, da. Dar asta nu trebuie să antreneze un sistem atât de complicat încât să descurajeze anumiți operatori sau să îi împovăreze prea mult. Vreau să fie acest lucru clar pentru toată lumea și o spun pentru toate grupurile, inclusiv pentru marile grupuri politice că trebuie să mergem în direcția simplificării. Sper că am fost cât se poate de limpede. În al treilea rând, dacă îmi permite și o glumiță, la pagina 6 a documentului dumneavoastră am observat că sunteți un fel de consilier al Parlamentului pentru că ne-ați trasat deja un caiet de sarcini al negocierii între Parlament și Consiliu. Ni se cere, eu așa interpretez lucrurile, um, o iau ca un sfat strategic, prezentarea pachetului în ansamblul său și evitarea oricărei discuții pe acest pachet în comisii separate. Deci vă mulțumesc pentru aceste sfaturi strategice. Eu cred că sunt judicioase, cu atât mai mult cu cât vin gratuit. Mulțumesc, doamna Niriad, acum. Întâi doresc să mulțumesc, doamna Georgieva, pentru efortul pus în această propunere. Încă avem nevoie de timp pentru a analiza uh, propunerea, dar sunt de acord cu observațiile raportorilor și va trebui să vedem uh, care sunt mijloacele de a încuraja cetățenii să se implice, folosirea planurilor de acțiune și fondurile EFSI care trebuie să uh, poată utiliza mai bine resursele de care dispunem, iar flexibilitatea firește cuvântul cheie. Aș sublinea, la fel ca și colegii mei, modestia uh, sporirii fondurilor plus 2,4 miliarde pentru ocupare e o sumă modestă și, cum s-a mai spus, schema de ocupare a tinerilor ne-am dori uh, să fie o investiție pe termen lung. Tinerii sunt acum aici și acum trebuie să analizăm problema lor și nu în viitor. O altă preocupare este că ați propus o mai bună utilizare a instrumentelor financiare, care, sigur, până la urmă, va consolida competențele BEI. Și în ce privește programele și proiectele UE, care fac ca oamenii să fie mai dependenți de activitățile bancare, repet criticile vis-a-vis -vis de EFSI, care nu s-au, fonduri care nu s-au îndreptat către cei care aveau cea mai mare nevoie de ele. Impactul Brexit e important pentru Irlanda și mă întreb care va fi impactul din punctul de vedere al veniturilor, dar și al cheltuielor, în special pentru acele regiuni și țări, ca și țara mea, care sunt foarte afectate de Brexit. Vă imaginați că în Irlanda, inclusiv comerțul transfrontalier va avea de suferit și nu mai putem vorbi de business as usual dacă nu știm exact în ce fel se va reflecta Brexitul în buget, cred că ne vom confrunta cu probleme. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Maragall. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și eu, doamnă Georgieva, pentru că ați venit uh, astăzi aici. V-ați respectat promisiunea de a ne prezenta această propunere de revizuire când am primit ieri prima schiță a propunerii dumneavoastră, nu trebuie mai speranță, Ceea ce ne surprindea era tonul, pentru că era o versiune optimistă. În schimb, când am văzut cifrele, ei bine, am căzut din nou în realitate, am venit cu picioarele pe pământ. Însă, dacă e să facem o comparație cu raportul Olbrich-Thomas, care a fost adoptat aici la noi, chiar dacă încercăm ca obiectivele și conceptele să convergă, distanța pe conținut e mult mai mare și crește în continuare. Deci nu avem convergență. Într-adevăr, e o propunere de revizuire, dar în ce privește eficacitatea reală, E vorba mai degrabă de un transfer intern în cadrele, sigur, ale CFM. Practic nu schimbăm nimic în CFM, ci lucrăm în interiorul CFM. Nu există o creștere reală, pentru că nu există niciun ban în plus, de fapt. Deci nu are rost să ne facem iluzii prea mari. Există doar realocări, reafectări. Mai degrabă decât atribuirea unor noi resurse. Putem fi de acord cu prioritățile, e un lucru important, însă nu suntem de acord cu alocarea priorităților pentru cei patru ani care vin. Dacă ne gândim la inițiativa pentru tineri sau uh, fiecare dintre programele pe care le-ați citat, eu cred că, dacă ne uităm la cifre, ușor de înțeles. E bine, trebuie să repetăm trebuie să înțelegem de unde vin banii, din ce buzunar. Asta nu e limpede deloc. Care e originea fondurilor ce vor trebui să servească acestor noi alocări? Sunt însă de acord cu rezerva de criză. E o inițiativă foarte bună pe care, iată, ați concretizat-o. Și o altă observație. Mă întreb ce se întâmplă cu migrația. Există două capitole, uh, capitol intern și capitol extern al uh, migrației. Securitate, cooperare la intern, să presupunem că suntem de acord, e doar o ipoteză, ei bine, va trebui să facem eforturi să schimbăm această orientare. Ați vorbit de anumite programe ce urmează să fie consolidate, programe... Eh, am să închei, domnule președinte. Și poate mai putem face un efort să ameliorăm politica europeană, o politică europeană care să fie adaptată la criza pe care o traversăm. Domnul Zani. Will, will take the floor for the EFTD. Pentru FDD, domnul Henner va lua cuvântul. Thank you very much. Uh, Commissioner Georgieva, thank Doamnă comisar, mulțumim pentru prezentare. Într-un anume fel, după referendumul din Marea Britanie, mă simt ca și cum mă uit la aceste cifre din exterior. Există multe lucruri pe care le spuneți și cu care eu sunt de acord. E nevoie de a reduce birocrația, de a simplifica uh, deși atunci când încerci să simplifici o structură, există și considerente politice care complică lucrurile la loc, dacă nu chiar mai mult. Sunt de acord și cu câțiva ani în urmă v-am spus că orice buget trebuie să fie orientat către rezultate. Sunt de acord. Mă întreb însă dacă teme precum subsidiaritatea trebuie luată în calcul ceva mai mult Cine nu-și dorește mai mult Wi-Fi? Dar în același timp, nu văd de ce guvernele naționale nu sunt în măsură să facă ce trebuie ele însele. De ce trebuie să facem așa ceva la nivel european? Ce nu știm însă și ce, ce constituie miezul problemei e dacă Marea Britanie părăsește sau nu Uniunea Europeană. Și mă întreb dacă sunteți de acord cu mine, ar fi mai bine ca guvernul britanic să fie pregătit cât se poate mai uh, cât se poate de vreme să invoce articolul 50 sau altfel uh, tot calendarul uh, Brexit poate influența bugetul. Și între acum și Brexit, bailout-ul Marii Britanii va influența sau bugetul. Care este poziția Comisiei în plus vis-a-vis -vis de orice lipsuri la bugetul UE, dacă Brexitul intervine totuși înainte de uh, încheierea curentului CFM. Uh, Marea Britanie este contributor net și atunci probabil că problema facturilor neplătite se va agrava. Și în ce privește fondul de criză. În cazul în care Brexitul va interveni mai rapid sau dacă uh, va uh, interveni uh, mai târziu. Aveți oare scenarii pentru oricare din aceste situații? Mulțumesc! Mulțumesc. Nu este în sală. Bun. O să dau cuvântul coordonatorilor care nu s-au uh, exprimat, domnul Colmel. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, permiteți-mi să-i mulțumesc, doamne vicepreședinte, pentru un raport și să spun, toți cei care au luat cuvântul au spus până acum, au spus asta. Ați menționat o serie de puncte cu care sunt de acord, le aprob, pentru că sunt foarte importante. Uh, un punct anume, în viitor bugetul trebuie să se axeze pe rezultate, o abordare bazată pe rezultate. Sigur, e ușor de spus, însă dacă, dacă vedem care sunt experiențele în statele membre, vedem că în practică lucrurile stau mult mai greu decât vă imaginați. Trebuie să fiți foarte clară cu definițiile și asta să o faceți în avans, astfel încât definițiile să fie elaborate astfel încât să reflecte realitatea, pentru că nu vrem uh, Uh, să se respecte deciziile și, de fapt, să nu se întâmple nimic în uh, fapt. O să vă dau un exemplu. Vorbim cu toții despre susținerea investițiilor și, în general vorbind, sigur că e calea ce bună. Însă, ce înseamnă, de fapt, investiții uh, durabile, sustenabile? Conceptul investiții, potrivit acestui concept, nu e o problemă să construiești o mie de piscine într-un într stat membru. Uh, E o investiție, dar asta va crea uh, locuri de muncă? Nu. Deci trebuie să fim foarte clari în legătură cu ce vrem să obținem. Ați vorbit despre necesitatea unui sport de transparență. Sigur, susțin asta, dar totuși am o întrebare îmbunătățește oare transparența dacă avem probleme, uh, uh, proiecte cum ar fi EFSI, Noi, uh, Parlamentul, avem impresia că asta e o cutie neagră și nu știm ce se întâmplă în interiorul ei. Spuneți că va fi dublat, că vom face ceva similar pentru Africa. Sigur, susținem obiective, scopuri și am spus-o de mai multe ori în această comisie, am spus da, trebuie să analizăm uh, migrația, cauzele acesteia dar nu putem numai să facem declarații și să disponibilizăm sume. În ceea ce privește criza migrației, trebuie să avem un concept clar. Uniunea Europeană este, chema, este chemată să spună care ar fi aceste soluții. Și soluțiile nu vor fi să dăm numai bani să creăm aceste fonduri. Asta ne va sărăci, dar ceilalți nu vor deveni în mod necesar mai bogați. Deci, în loc să spunem cum arată, cum ar trebui să arate uh, politica pentru migrație, ea ar trebui să fie pe bază voluntare, pentru că anumite ceilalți nu se vor alătura, apoi trebuie să convenim asupra unor reguli care să asigure că în viitor avem o migrație uh, ținută sub control și uh, mână în mână acest lucru va merge cu asistența la fața locului. Apoi, în legătură cu Brexitul, cred că și Brexitul trebuie să fie cuantificat, să știm la ce ne așteptăm. Mulțumesc, domnule Andrei Taron. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru că uh, ați făcut uh, această introducere curajoasă. Cred că Parlamentul este acum uh, în măsură să hotărească când această revizuire se va face. Sigur, Uh, totul depinde însă de marile grupuri politice din Parlament. Vreau să menționez faptul că dezbaterea de astăzi m-a surprins în mod uh, plăcut în multe privințe, nu numai din partea comisiei, dar apreciez uh, și uh, Uh, poziția constructivă uh, pe care au cei de la FDD sau cei de la Alternativa pentru Germania. Sunt uh, lucruri pe care mi le doresc să ascultăm toate opiniile și să le avem în vedere. Și mulțumesc domnului Dupre în mod deosebit pentru contribuția sa. Mulțumesc. Dau cuvântul acum colegilor din comisie care doresc să intervină. Creditul de timp, două minute pe uh, intervenient. Doamna Holmeier. Doamnă comisar, domnule președinte, în primul rând vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare generală. Întrebarea majoră pe care vreau să vă pun uh, merge în direcția celor trasate de colegii mei și anume sunt statele membre pregătite să se miște în vreo direcție? Aveți uh, idee despre asta? Pentru că este nevoie de unanimitate. În al doilea rând, Regatul Unit oare poate să încerce să blocheze totul pentru a obține premize mai bune în negocierile lor? Sigur, vă pun aceste întrebări cât se poate de direct. În al treilea rând, putem să vedem că se fac eforturi uh, uh, de Europa, asistența umanitară, asistența la fața uh, locului, însă cheia aici o reprezintă fluxul migrator să ne asigurăm că sunt rezonabile. Uh, nu trebuie să încurajăm pe oameni să uh, migreze neapărat și să nu putem să le dăm o alternativă. Trebuie să colaborăm, să vedem care este poziția statelor membre, Uniunei Operene, să ne asigurăm că există într-adevăr o strategie și o stabilizare. Există indicii că așa ceva s-ar întâmpla. Nu vrem Uh, ca 50% să se dea în tabele de refugiați, așa cum s-a întâmplat uh, uh, în trecut în Irak, trebuie să cântărim lucrurile foarte bine. Ceea ce se întâmplă în Egipt este șocant. Și măcar nici nu analizăm Egiptul acum. E vorba de 5 milioane de refugiați din toate părțile. Și nu vorbim despre aceste tabere de refugiați, deși ele există. Deci sunt probleme uriașe. O să închei, domnule președinte. Întrebarea mea pentru doamna comisar. Aveți indicii că statele membre doresc uh, să-și pună la oaltă forțele pentru a face față uh, acestor probleme? Domnul Manca. Mulțumesc, uh, Domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, mulțumesc pentru explicațiile optimiste și uh, pozitive. Cred că e bine că uh, putem să avem uh, o stare de spirit pozitivă. Dacă putem să transmitem acestor statelor membre, avem posibilitatea de a da un nou început Europei ați uh, spus că trebuie să impulsionăm Uniunea Europeană pentru a avea creștere și locuri de muncă. Acest impuls uh, va fi dat de EFSI. Uh, poate că regulile simplificate vor ajuta și ele în mare măsură. Banca Centrală Europeană încă tipărește mijloacele financiare, rata dobânzii este scăzută de aceea avem nevoie de piețele de capital. Banii de la bănci nu mai sunt suficienți. Am vorbit despre finanțare în legătură cu tineri, inițiativa europeană pentru tineri. Dumneavoastră ne-ați spus că vă erați mai conservatoare în trecut și acum vedeți că acest uh, proiect uh, dă rezultate, funcționează. Este important uh, ca ideile să se transforme în fapte. Acesta este mesajul principal. În țara mea, Slovacia, 86 la sută rata de succes cu inițiativa europeană pentru tineri. 86% uh, 86% uh, uh, de tineri au fost uh, angajați. Am avut o întâlnire tripartită, am vorbit cu ministrul slovac și a spus că va evalua acest proiect într-o săptămână. Nu trebuie să pierdem un an cu asta. Trebuie să-l finalizăm în 2016. Uh, ideile trebuie să fie puse în aplicare într-un răstimp foarte clar. Domnul Rubich. Mulțumesc uh, pentru această prezentare, doamnă comisar. Am văzut cu toții că presiunea asupra bugetului european este tot mai mare. Uh, avem reduceri la locurile de muncă, la bugete, și uh, trebuie să vedem unde este responsabilitatea noastră. Mă întreb, există un transfer de responsabilitate? Nu trebuie să răspundem de acele zone în care uh, trebuie să decidem. Sunt zone în care decid statele membre, sunt uh, sarcini pe plan național și asta nu trebuie să fie prioritatea noastră. Cum ne putem asigura că bugetul este elaborat astfel încât acolo unde Uniunea Europeană are responsabilități, uh, noi să stabilim aceste priorități și dacă există zone în care nu luăm uh, decizii, dacă am putea să avem un mix, o uh, cofinanțare, uh, să avem parteneriate public-privat. Acest lucru ar asigura eficientizarea acțiunilor noastre. Domnul Esan, mulțumesc domnul Mureșan. Această uh, propunere este bună din punct de vedere al flexibilității. Vreau să ridic în uh, discuție trei probleme. Rezerva pentru criză. Care sunt obiectivele obiect, uh, obiectivele de politică care vor fi finanțate, când poate fi acționată atunci când este vorba de o criză și apoi despre uh, volumul. Ce uh, volum uh, Uh, prevedeți finanțarea uh, de la angajamente. Apoi, uh, inițiativa pentru tineri, așa cum a spus-o doamna Toma, în raportul Parlamentului am cerut o finanțare de 1,5 miliarde euro. Acum propuneți un miliard după terminarea CFM Președintele Juncker ne-a spus în această dimineață uh, că fondul funcționează bine, 9 milioane de tineri au fost uh, angajați. Uh, propuneți un miliard la sfârșitul cadrului financiar multianual. Aveți elemente de evaluare, dacă ne puteți să ni le prezentați. Și un ultim punct, suplimentarea alocărilor pentru uh, Horizon 2020 și pentru ce sunt un lucru bun, însă uh, ce puteți spune despre refacerea, revenirea la sumele uh, înainte de reducerile care au fost făcute uh, înainte de a fi creat EFSI? Mulțumesc! Domnul Negrescu. Mulțumesc, domnule președinte. I'm going to refer to... O să mă refer la partea de comunicare, pentru că ați menționat că trebuie să comunicăm mai bine în legătură cu bugetul și vreau să vă întreb o serie de lucruri. În primul rând, așa cum ați menționat, au fost mai multe articole publicate în această săptămână. Faptul că bani de la uh, politica de coeziune vor fi îndreptați uh, către politica pentru migrație. Unele articole au spus că uh, va fi o reducere cu 25%. De ce nu comunică uh, Comisia uh, în legătură cu acest subiect? Un articol a spus că vor fi luați bani de la România și Bulgaria și dacă este așa, trebuie să comunicați acest lucru. Un al doilea lucru referitor la comunicare. În ceea ce privește Fondul European de Investiții, uh, vreți să dublăm? Bun, dar aveți susținerea oamenilor? Uh, populația înțelege cum funcționează uh, fondul, se văd rezultate pentru că e nevoie de susținerea contribuabililor pentru că acest fond să funcționeze în viitor. Deci, din nou, e o problemă de comunicare. Vorbim de toate aceste planuri, însă în același timp Consiliul scade contribuția la bugetul european. Sunt elemente comun, uh, compatibile pentru că spunem multe lucruri, dar nu convingem statele membre și nu, în ultimul rând, uh, WiFi for You, uh, un program bun, menționat și de președintele uh, Juncker. Sigur, uh, oarecum vreți să introduceți niște tehnologii mai vechi în Europa, asta e perspectiva mea ca specialist. Ați menționat o, o sumă, credeți că cu 50 de milioane de euro o să aduceți Wi-Fi-ul peste tot în Europa? Mulțumesc. Are cuvântul domnul Donado. Domnule președinte, i-am spus colegului Dupre că uh, visul bugetar uh, există, visăm chiar și în timpul uh, zilei. Vreau ca Parlamentul European să aibă resursele proprii care să-i permite să acționeze, pentru că dacă nu putem să acționăm, o să ne întoarcem către instrumente financiare care nu vor aduce nimic uh, bun. Planul Juncker este o idee bună, numai că trebuie să fie finanțat și finanțarea privată uh, uh, trebuie să joace un rol. Suntem în curs de a lucra la un fond pentru Africa cunosc Africa și pot să vă spun că atunci uh, când am uh, uh, vizitat Africa, am văzut un centru de formare foarte modern și am fost întâmpinat de un chinez care mi-a spus mă bucur să vă întâlnesc. Și noi suntem absenți acolo. China este însă prezentă. Trebuie să fim conștienți de această uh, situație. Europa merită și ar trebui să fie mult mai prezentă în Africa, nu numai cu planul de investiții private, ci și cu o reală asistență pentru dezvoltarea continentului african. Asta trebuie să fie reamintit și dacă am face așa, ar fi onoarea Comisiei, a Parlamentului European și al instituțiilor europene. Asta am vrut să vă spun. Însă este o politică a pașilor mici. O felicit pe vicepreședintă că a făcut pași mici, dar i-a făcut și vă îndemn să mergem mult uh, mai departe. Mulțumesc! Hm? Știți uh, ce diferențiază China de majoritatea țărilor uh, europene? China are fonduri suverane, țările europene au datorii suverane. Domnul Dășovski. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în cehă, că o să fie mai bine. Mulțumesc foarte mult. O să vorbesc în limba maternă. Doamnă vicepreședinte, îmi aduc aminte audierea dumneavoastră. A fost excelentă, a fost una din cele mai bune audieri la care am luat parte în Parlamentul European. Ați spus un lucru cheie care mi s-a părut extrem de interesant și a fost o inspirație. Ne-ați spus că veți căuta resurse proprii pentru finanțare și asta a fost o declarație pe care am luat-o foarte în serios și tocmai de aceea am și susținut foarte mult uh, până acum și vreau să știu cât de departe ați ajuns în căutarea acestor uh, resurse proprii, pentru că Europa este într-o situație diferită față de trecut. Totuși, ne-ați spus asta în trecut și vreau să sper că în următorii doi ani vom ajunge și mai departe. Da, am vrut să vorbesc despre inițiativa pentru ocuparea tinerilor, uh, am vrut să vorbesc despre asta, dar s-a menționat deja. Eu, uh, evident, cred că tinerii își vor găsi o cale. Eu mi-am pierdut tatăl la vârsta de 18 ani, dar am reușit să înființez trei companii de succes. Dar uh, colegul din Marea Britanie a menționat un lucru care mi s-a părut interesant. Nu este discriminatoriu faptul că norvegienii plătesc 144 de lire per uh, cap de locuitor și britanicii plătesc doar 64. Nebudem pokračovat v této diskriminaci. Ca urmare a Brexitului, n-ar trebui să, ne, să regândim aceste cifre și să regândim proporțiile pentru a vedea cine ce plătește? Vă mulțumesc foarte mult pentru dacă îmi răspundeți la aceste întrebări foarte provocatoare. Mulțumesc foarte mult. Da, e o întrebare interesantă legată de Brexit și de Norvegia. Doamna Brana. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru uh, declarația dumneavoastră, care a fost foarte ușor de urmărit și foarte concisă. Două subiecte sunt importante pentru mine. În primul rând, FC, Fondul de Investiții Strategice. După cum știți, verzii au fost critici cu acest uh, fond. Uh, Uh, în special uh, din cauza lipsei de țeluri și a dimensiunii regionale. Investițiile nu sunt prioritizate în zonele cu șomaj mare. Și mai există și alte puncte legate de EFSI, dar întrebarea mea este dacă EFSI este din ce în ce mai finanțat și mai conectat, veți face corecții în acest fond, spre exemplu în domeniul politicii regionale cu care sunteți familiară, Uh, pentru a face investiții în uh, programele privind schimbarea climatică. Și în al doilea rând, bugetarea de gen. Știu că vă interesează egalitatea de gen în general și uh, toate instituțiile europene au fost rugate să țină cont de acest aspect. Știu că în ultima perioadă a cadrului financiar multianual au existat niște studii care au însoțit CFM pentru a vedea în ce măsură bugetul european uh, este în beneficiul bărbaților și femeilor. Și de aceea aș vrea să știu ce părere aveți uh, în ceea ce privește această uh, dimensiune de gen a noului buget. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc tot despre visuri bugetare. Unele dintre visurile mele au devenit realitate pentru că văd că sunt niște programe precum Orizont 2020 și Erasmus Plus care sunt uh, supra uh, subscripționate și care se bucură de multă atenție. Pentru că oamenii spun uh, că nu pot finanța decât 8% din proiectele care sunt, sunt lansate prin Orizont 2020. Uh, avem grijă de tineri, dar nu putem uh, finanța mai mult de 50% din proiectele din Erasmus+. Știu că trecem printr-o criză acum și este o criză dură, dar criza se va termina. Nu se va termina lunea viitoare, dar se va termina. Și vreau să văd uh, că prioritățile pe care le avem acum nu vor fi abandonate la finalul crizei, pentru că atunci ne vom trezi cu alte crize dacă nu mai cheltuim uh, acolo unde trebuie. Întrebarea mea este legată de întârzieri, de acumularea de neplăți. Vreau să vă întreb Acum, propunerea de a descrește plățile legate de politica de coeziune cu 23,9% și creșterea plăților uh, pentru migrație cu 24,2% va afecta aceste probleme legate de, de buget și de angajamentele neplătite. Pentru că am senzația că este ca un bulgăre de zăpadă care se tot uh, acumulează. Domnul Sarvama. Yes, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, și îi eh, mulțumesc și doamnei vicepreședinte. Voiam foarte pe scurt să spun și eu câte ceva după ce am ascultat pe toți colegii. Am doar câteva observații. În primul rând, știm cu toții că trebuie să acceptăm realitățile și realitatea este cadrul financiar multianual actual. Și cu asta atâta se poate face. Punct. Noi toți în această sală ne-am dorit mult, mult mai mult. Dar cred că ideea nu este acum. Și cred că, un, ca să fiu sincer, e un rezultat chiar mai bun pentru revizuire decât mă așteptam. Dar nu ăsta este cel mai important lucru acum. Aș vrea să mă concentrez pe viitor. Pentru că deja nu prea mai avem timp. Capitalele din statele membre sunt cele care vor lua decizia finală pentru a vedea care va fi viitorul acestei uniuni. Noi facem tot posibil. Noi, în această comisie, le spunem în fiecare zi, asta ar trebui să înțelegeți, asta ar trebui să faceți și, în același timp, trebuie să ne asumăm și noi responsabilitatea pentru a face ce putem face mai bine. Deci, la ce mă refer eu aici este perioada de după 2020. Pentru că aproape suntem în 2017 acum. Și dacă suntem sinceri cu noi înșine, perioada de după 2020 va fi absolut decisivă pentru viitorul Uniunii Europene. E nevoie de o revoluție adevărată în ceea ce privește bugetul și asta va fi decisă de statele membre. Și sper că această reuniune a noastră de astăzi va transmite acest semnal. Și vreau să spun că cred că ar fi cel mai bine acum să fim uniți în această privință. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Se pare că nu mai cere nimeni cuvântul și dacă îmi dă voie comisia, aș dori și eu, la rândul meu, să salut inteligența care marchează această propunere de revizuire. Dacă înțelegem noi bine, plafoanele nu se schimbă. Dar există niște marje care nu au fost utilizate și deci este practica bugetară pe care sugerați să o schimbăm, introducând mai multă flexibilitate și încercând, fără îndoială, să facem dreptate a ceea ce a fost un motiv de crispare între cele două autorități bugetare, între Consiliu și Parlament. Și anume, faptul că instrumentele de flexibilitate puteau fi deasupra plafonului uh, în ceea ce privește angajamentele, dar nu și plățile. Și atunci, cu, ace- cu ocazia acestei uh, revizii, putem încerca să facem dreptate și să consacrăm ceea ce Parlamentul a înțeles încă de atunci, și anume că depășeam plafoanele atât pentru angajamente cât și pentru plăți. Și, evident, simplificarea se impune, pentru că modul în care ne purtăm în acest moment nu, dă, nu oferă cea mai bună imagine pentru Europa și anumiți operatori renunță să mai ceară ajutorul Europei că e prea complicat. Serviciile Comisiei vor să facă o evaluare ex ante, a priori. Și dacă nu există un minim de încredere, nu putem face nimic. Controlul trebuie să se facă după, nu înainte, ex post. Și apoi, am constatat că anumite angajamente nu au fost hotărâte încă. Nu au fost hotărâte pentru că e prea complicat, dar poate și pentru că operatorii, agenții economici uh, au văzut că fondul de coeziune nu acoperă în întregime cheltuielile și anumite state membre uh, sunt în dificultate pentru că beneficiarii acestor fonduri trebuie să se îndatoreze ca să profite de ele. Și atunci aceste țări, pentru că 80% din buget este afectat statelor membre, Vreau să știu dacă țările n-ar putea, practic, să apeleze la aceste programe, cum ar fi Connecting Europe Facility sau Orizont 2020 sau alte programe, pentru a avea un pic mai multă flexibilitate în sistem. Și dacă facem acest lucru, dezangajările se vor schimba considerabil. Iar uh, dar oricum, mi se pare că asta ne-ar putea permite să mergem un pic mai departe în cheltuielile pe viitor, fără a obliga statele să îndatoreze. Bun. Să sperăm că visul se va putea prelungi, așa cum s-a spus, diavolul se ascunde în detalii, așa încât o să analizăm în detaliu propunerea dumneavoastră, dar până atunci vă dau cuvântul, doamna vicepreședinte. Mulțumesc foarte, foarte mult pentru observațiile și întrebările adresate și pentru atitudinea dumneavoastră generală, pentru că v-ați asigurat că am fixat ștacheta sus, dar nu ne-am îndepărtat prea mult de realitate. Îmi cer scuze că nu am început am spus de la bun început două lucruri esențiale și simple. În primul rând, respectarea uh, plafoanelor. Uh, propunerea noastră de revizuire se înscrie în parametrii plafoanelor. Și în al doilea rând, deși o să, rămân, o să revin la asta, deși asta nu înseamnă că nu o să încercăm să facem ceva mai mult cu uh, instrumentele speciale dacă rezolvăm problemele pe care le-am uh, avut până acum și, în al doilea rând, de unde vin banii. Banii vin în principal din uh, marjele nealocate. La capitolul 2 și 5 capitolele 2 și 5 fiind în mare principalele surse. Or not sunt uh, fonduri noi sau nu, este clar că este o, o anvelopă uh, definită deja prin CFM, dar banii din perspectiva acestor programe sunt suplimentari, deci sunt uh, o sursă suplimentară de fonduri. Dar avertismentul pentru adiționalitate este, în primul rând, trebuie să uh, convingem Consiliul să, cre- să fie de acord cu o rezervă de urgență pentru dezangajări, ceea ce ar fi suplimentar față de ceea ce am fi avut. Și sunt fonduri pe care nu ne-am bazat până acum în practica bugetară anterioară. Doi, dacă Uh, convingem Consiliul să fie de acord cu dublarea instrumentelor de flexibilitate și cu rezerva de ajutor de urgență, asta ar genera 750 de milioane care nu ar fi existat uh, în, uh, în alt caz. mai semnificativ, cel mai semnificativ factor de plată, nu de angajament, va veni din rezolvarea divergențelor de opinii între unii din Consiliu, deci nu toți membrii din Consiliu, dar unii membrii din Consiliu și Comisie și Parlament, în ceea ce privește plățile pentru Uh, instrumentele speciale și unde ar trebui să se încadreze acestea, deasupra sau în plafon. După cum știți, până în acest moment nu am putut să ne punem de acord în această privință și am folosit faptul că încă mai avem timp să rezolvăm o uh, problemă, să facem Uh, ceea ce facem uh, în general în Europa când uh, nu prea știm ce să facem și avem timp destul, să amânăm problema la infinit. Dar la un moment dat, în 2019, nu o să mai avem unde să mai amânăm problema și am preferat să avem o discuție sobră și serioasă acum. Și recomandarea noastră ar fi ca aceste plăți să se plaseze deasupra plafonului dintr-o logică bugetară cât se poate de simplă, și anume plățile urmează angajamentelor. Și dacă angajamentele sunt deasupra plafonului, este foarte greu să accepti că plățile sunt sub plafon. Înțelegem că nu este un subiect tehnic, ci este un subiect politic, la fel ca și multe alte subiecte de dezbatere. Am fost întrebată care este uh, sentimentul de pornire din Consiliu. Nu e dificil de explicat. Că Consiliul preferă să avem o, un review, nu o revizuire, de fapt. Nu vorbim doar despre contribuitorii neți, ci toate statele membre și-au exprimat lipsa de entuziasm față de această revizuire, dar am conchis uh, să avem o revizie soft care să respecte liniile roșii, să nu se treacă, să nu se depășească plafoanele. În mod obiectiv, există loc de dezbatere și o să ne prezentăm argumentele plecând de la discuțiile avute cu Consiliul. Cel mai important în privința faptului evident că ne confruntăm cu uh, mai multe priorități, cu o suprapunere a priorităților fără resurse alocate. Și aceste priorități cel mai adesea vin de la Consiliu. Ceea ce ar defini succesul sau eșecul, ca să fiu sinceră, ar fi cât putem să convingem Consiliul că angajamentul nostru de a fi ferm cu prioritățile, inclusiv prioritățile negative, uh, și uh, este o, un angajament real și angajamentul față de priorități este la fel de real. Întotdeauna am adoptat uh, cu larghețe noi priorități și noi mandate. Avem un buget care uh, are doar o ușă, o poartă de intrare pentru noi priorități, dar nu are nicio poartă de ieșire pentru vechile priorități. Și atunci trebuie să fim cât se poate de fermi pentru a găsi un echilibru în acest buget pentru că asta vizează credibilitatea celor două instituții uh, cu competență bugetare. Evident, mie mi-este foarte clar că încă mai avem uh, multe de făcut cu toții în ceea ce privește credibilitatea pe partea de cheltuiele a bugetului. Am făcut progrese foarte bune și trebuie să continuăm. Pentru că doar dacă facem acest lucru, va exista o deschidere să ne uităm pe partea de încasări a bugetului, încercând să găsim o creștere a resurselor proprii. Am uh, lucrat uh, serios uh, la, în, grup, în grupul la nivel înalt în privința resurselor pre, proprii, din care fac parte, din care face parte și comisarul Timmermans și comisarul Moscovici. Avem o concluzie foarte clară în acest grup la nivel înalt și anume că nu există nicio șansă pe lume ca o creștere să există o creștere a resurselor proprii dacă nu demonstrăm o îmbunătățire calitativă pe partea de cheltuiele a bugetului. Deci dacă nu demonstrăm că nu există risipă, nu există uh, cheltuieli frivole, dacă nu aruncăm banii pe geam și dacă responsabilitatea noastră este crescută, mai ales în ceea ce privește responsabilitatea în fața cetățenilor. S-au exprimat multe îngrijorări pentru a vedea dacă aliniem spațiul de manevră pe care l-am avut cu cele mai importante priorități. Și vreau să încep cu o întrebare care a fost repetată, și anume inițiativa privind ocuparea la tineri. Apreciez uh, ideea că, într-adevăr, un miliard pe an ar oferi continuitate. Da, să știți că avem două miliarde, nu unul un miliard din pachetul acesta și un miliard din fondul social. Și vreau să subliniez încă o dată, dacă Italia, Grecia și Spania chiar sunt hotărâte să lupte împotriva șomajului în rândul tinerilor, există 6,8 miliarde de uh, euro care pot fi folosiți în acest scop. Deci, nu există niciun motiv să nu folosească aceste fonduri, pentru că înțelegem că nu putem avea bani peste plafon, deci chiar nu putem, și fiecare dintre subiectele pe care vi le-am uh, prezentat are legitimitatea de a fi adoptat. Colegii mei din Consiliul uh, uh, comisarilor au fost de acord că este un lucru uh, echitabil, că ne-am uitat obiectiv la priorități și am încercat să găsim cea mai uh, eficientă propunere și cea mai corectă. Deci, cred, tocmai de aceea credem că acești 4,6 miliarde de euro trebuie să facă parte din conversație atunci când ne întrebăm unde ajung banii. The, uh, other programs, yes, we... În ce privește celelalte programe, da, am dorit să uh, restabilim bugetele din care scosesem bani pentru FC. Și am făcut tot ce am putut noi mai bine prin această propunere pentru a stimula acele programe. Din păcate, ne-am uh, ciocnit de această uriașă criză migratorie care a pus presiune asupra bugetului, presiuni ce nu existau în trecut și de aceea uh, a trebuit să analizăm cu atenție problemele, încercând să găsim uh, un echilibru just în deciziile pe care uh, le-am luat. Am mai făcut ceva ce Parlamentul și-a dorit, anume să recunoaștem că instrumentele financiare în uh, mecanismul conectarea Europei nu funcționează prea bine. De aceea preluăm câteva dintre ele pentru a alimenta FC2 și pentru a da acești bani prin granturi. Din nou, în spiritul unei abordări echilibrate și raționale. A mai fost o întrebare? Ce e cu această rezervă pe care vreți să o creați? Câți bani? De unde vin ei și pentru ce? Câți bani? Uh, ei bine, avem uh, exemple în istorie, vorbim de 3-4 miliarde de euro. Acesta ar fi plafonul și vom vedea unde între 0 și 4 ne putem situa. Ce am face cu acești bani? Ei bine, am defini niște indicatori de criză pentru că nu aș vrea să spunem uh, banii sunt alocați doar pentru această criză anume. Cum am învățat din istorie, crizele apar uh, uh, neanunțate, total nepoliticos și rezerva e acolo tocmai pentru a ne ajuta să aplanăm o lovitură a oricărei crize. Iată ce am uh, învățat din uh, istoria crizelor recente. Care e strategia noastră pentru migrație și pentru refugiați? E bine, am mai spus acest lucru. Uh, eu cred că în Europa trebuie să ne acordăm mai mult credit față de uh, cum uh, tratăm uh, acest șoc enorm. Nu cunosc vreo țară sau vreo uh, regiune unde 1,8 milioane de oameni sosesc într-un singur an și care să nu creeze un șoc major. Dar, treptat, și uneori, poate cu greșeli, dar și învățând din ele, am creat un sistem de protecție socială mai armonizat, așa încât am recunoscut și nevoia de a ne proteja frontierele externe pentru a ști cine vine la noi și domnul președinte Juncker astăzi a spus că a forța o politică uniformă pentru toată lumea în criza refugiaților ar fi greșit. Trebuie să acceptăm că suntem diferiți, că posibilitățile, capacitățile, culturile noastre uh, de primire sunt diferite. Deci, trebuie să facem mai multe pentru a trata răul de la rădăcină. Iar dacă refugiații nu au dreptul să muncească în Iordania, ei nu vor rămâne acolo. Dar dacă noi creăm niște facilități de comerț care să permită organizarea unor companii în care să lucreze refugiații, atunci poate că Iordania și-ar schim- și schimba atitudine. Deci, iată, am ajustat lucrurile din mers, am învățat multe și cred că avem un răspuns uh, mai bine structurat în momentul de față. De aceea avem încredere să spunem 3,9 miliarde care să meargă în acest uh, domeniu. Apoi, e o legătură importantă de făcut între investiții și ocupare. EFSI nu se referă doar la investiții, se referă și la ocupare, la locuri de muncă și ar fi mai bine pentru tineri ca sectorul privat să creeze oportunități pentru ei decât ca noi să încercăm uh, în sectorul public să creăm uh, oarecum artificial joburi și posibilități. Deci ne uităm la toate posibilitățile prin care am putea aborda toate problemele Europei. Iată care e calea de urmat și gândirea în aceste probleme e interconectată. Nu vorbim de sectoare uh, independente. Totul se interconectează. Accept remarca privitor la Wi-Fi for You. Uh, e oare nevoie de bani publici pentru așa ceva? Am avut exact aceeași discuție cu oamenii de la buget și noi am ajuns la concluzia că avem nevoie de o uh, abordare armonizată în UE pentru a ști ce le oferim cetățenilor noștri. Nu vrem ca Estonia să rămână tărâmul de aur al uh, Wi-Fi, iar Bulgaria rurală să aibă 60-70% din uh, cetățeni fără acces la uh, sfera digitală. Uh, când președintele a, a vorbit, a, s-ar, ați putut înțelege că nu e vorba de Wi-Fi pentru toți, uh, gratuit. Ce propunem noi e un proiect pilot de a crea un sistem de vouchere cu acei 50 de milioane care ar putea accelera această capacitate a spațiilor noastre publice să fie un centru al inovației și acest sistem de vouchere sperăm că nu se va uh, bloca la nivel tehnologic, și din potrivă va deschide ferestre. Nu sunt expert, dar firește, dacă aveți idei în acest sens, ar fi uh, binevenite și adresez-mă colegului din România. Am dat niște interviuri în România și Bulgaria. În niciun caz nu luăm bani de la aceste țări. Uh, E doar o observație că programele în aceste țări nu se mișcă atât de repede pe cât ar trebui. Banii sunt acolo, vor fi acolo, niciun, nicio centimă nu e pierdută, dar vă rugăm frumos, cheltuiți, cheltuiți acești bani, firește, în manieră responsabilă. Dar dați niște facturi de plătit, vă rog frumos. Pentru că dacă nu, cred că domnul Lavacu v-a pus această întrebare, ce se întâmplă cu uh, întârzierile uh, la plată. E bine, uh, până la sfârșitul anului sperăm să scăpăm de aceste întârzieri, monitorizăm progresul efectuat, dar dacă nu accelerăm și implementarea noilor programe, succesorul meu se va ciocni de același zid al facturilor neplătite. îmi dau seama că nu pot fi credibilă fără a vorbi și despre Brexit. Și au existat câteva întrebări în acest sens. Și iată care e răspunsul meu. Pe termen scurt, nu va interveni nicio schimbare, pentru că toate drepturile și obligațiile, în ce privește bugetul, rabatul, plățile, uh, pentru Marea Britanie rămân în picioare. Apoi, vom vedea ce va avea de spus Marea Britanie despre unde își doresc ei să se situeze și apoi abia vom vedea care sunt implicațiile bugetare, apoi trecem la negociere și abia a, mai apoi vom vedea unde suntem. Probabil o situație dificilă, dar vom încerca să obținem uh, cel mai bun rezultat, pe de o parte pentru Marea Britanie, dar și pentru Uniunea Europeană. Nu vreau să fac speculații Dacă asta va însemna mai puțin bani, pentru că pur și simplu nu știm ce model va alege Marea Britanie și care vor fi implicațiile bugetare al deciziilor. Sigur, nu stăm cu brațele în sân. Echipa mea este aici, ne gândim la aceste lucruri, dar Marea Britanie trebuie să spună noi vrem asta și de acolo încolo vom porni negocierile. Cu siguranță uit câte ceva. Uh, da, FC. E sau nu uh, un program transparent? Abia așteptăm să vedem rezultatele evaluărilor. S-a discutat mult despre FC. și credem că lecțiile pe care le-am învățat ne arată că o economii de piață mai avansate pot um, obține avantaje mai rapid de la EFSI. Aceste lucruri pot fi corectate cu măsuri specifice. Pentru regiunile cu piețe mai puțin dezvoltate avem în vedere uh, susținere și consiliere tehnică specifică. Introducem de asemenea în următoarea etapă o atenție sporită pentru climă, eficacitate energetică, cu niște indicatori care sperăm noi ne vor uh, aduce un impact sporit al EFSI pentru Europa. Pentru că privesc în această direcție, în ce privește egalitatea de gen, da, Uh, încercăm să facem acele studii pe care le citați, încercând să identificăm dacă există beneficii echitabile pentru bugetul Uniunii Europene. În ce privește mainstreaming-ul de climă, nu suntem foarte departe de uh, ținta propusă și sperăm că prin Orizont 2020 putem să mergem tot mai mult către mai multă cercetare, mai multă eficacitate energetică, mai multe energii regenerabile. În ce privește Africa, cu cât facem ca investițiile europene să fie mai atractive în Africa, cu atât uh, vom avea de câștigat, pentru că atunci când călătoresc constat că uh, ne pierdem influența asupra acestui continent și e păcat. Uh, chinezii sunt foarte eficace pentru că ei preiau proiecte uriașe, contracte uriașe de investiții, iar companiile noastre de pe teren încep să se retragă din cauza chinezilor. Iată de ce trebuie să-i ajutăm, să le oferim garanții, să-i sprijinim. Acum aș încheia. Cu siguranță nu am răspuns chiar tuturor întrebărilor, dar încercăm să revenim și am încă două lucruri de spus în încheiere. Revenind la cele spuse de domnul Sarvama. trebuie să încercăm să obținem succesul, adică să avem așteptări adecvate. Adică o combinație între ambiție și realism. Pentru că dacă pierdem la Consiliu, ei se mulțumesc și cu o revizie, cu ceea ce numim review, și atunci nu am făcut o treabă bună. În al doilea rând, în ce privește simplificarea, vă rog frumos, vă rog să determinați o singură comisie parlamentară care să fie partenerul nostru de negociere. Dacă ne împrăștiem cu tot felul de comisii care fiecare și au rolul său, Începem de la lucruri simple și ajungem, terminăm cu lucruri complicate sau încă și mai complicate decât au fost. Și aceeași pledoarie o ținem și în fața Consiliului. Vă mulțumesc pentru interesul arătat regret dacă uit ceva. Oare uit ceva decisiv, domnule președinte? Președintele. Statele membre care nu utilizează potențialul de acces la fondurile de coeziune pot ele utiliza creditele neutilizate sub fondul de coeziune pe programe bună oară Orizont 2020, Erasmus, uh, Conectarea Europei și așa mai departe? Da, într-adevăr, foarte bună idee. Încurajăm statele membre să se uite la bugetele <laughs> pentru coeziune, chiar și la politica agricolă comună, să vadă dacă pot exista obiective uh, multiple și să folosească banii pentru a atinge un obiectiv de coeziune, dar și unul de cercetare și dezvoltare, de ce nu, sau de la Connecting Europe. Și aici trebuie să vedem imaginea de ansamblu, să vedem cum putem combina problemele pentru a avea un impact mai mare. Iată ce se întâmplă și cine a vorbit despre viitorul CFM, e adevărat, reflexia trebuie să înceapă de pe acum. Întrebările dificile trebuie să abordate și putem reuși numai și numai dacă avem o conversație deschisă care începe timpuriu. Alors, un titre très exceptionnel pour 30 secondes în mod excepțional, doar 30 de secunde, domnul Fernandez. O întrebare pentru doamna comisar. Nu știu dacă mă aude, vorbesc în franceză. Înțeleg un pic, spune doamna comisar. Simplificarea vine și din partea Parlamentului. Parlamentul e un partener, e ceea ce ne cere Comisia întreb dacă acest lucru înseamnă că primim și o veste bună din partea Comisiei și că EFSI, regulamentele EFSI, toate acestea vor avea un interlocutor unic și din partea Comisiei, pe principiul reciprocității. Doamna Gresle ne garantează dorința profundă de simplificare a procedurilor. Doamna comisar, răspunsul e foarte simplu pentru regulamentul financiar. Da, va exista o cale de comunicare. As people would say, my man. Cum ar zice unii, uh, Olivier, omul meu de încredere. El este foarte creativ, foarte talentat și sârguincios. Și totul stă în mâinile lui. Uh, proiectul de regulament uh, trebuie aprobat la Consiliu și la Parlament, dar uh, o păsărică îmi șoptește la ureche că la Comisie se vor inventa reguli suplimentare. Am citit de curând un document de 400 de pagini și colaboratorii diverselor servicii ale Comisiei țin să aplice până la cea mică virgulă acest regulament. Ce îmi spuneți despre asta? Coraportorii noștri, doamna Toma, domnul Olbricht, doresc să tragă niște concluzii? Nu, doamna Toma, nici dumneavoastră? Mulțumim foarte mult! Doamnă comisar, ce ne-ați spus conține toate elementele pentru un acord uh, Avem senzația că fondurile Erasmus sunt disponibile, dar când consultăm agențiile naționale, ele ne spun că vis-a-vis -vis de evaluările care sunt făcute, nu pot să răspundă decât la jumătate când îi întrebăm pe cetățenii europeni ce e Europa. Majoritatea spun Erasmus. E ceva care ajunge uh, la inima cetățenilor. Nu subestimați acest capitol. Mulțumesc! Bien, mes chers collègues, nous continuons, car nous avons un ordre du jour. Euh, Dragi colegi, continuăm ordinea noastră de zi. Întrebarea era acest proiect de revizuire a CFM. Îi dau cuvântul colegului um, Esteban Ponsales Cons, Fondul de ajustare la globalizare pentru Ericsson. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. O să prezint raport, proiectul de uh, raport în ceea ce privește mobilizarea uh, Uh, fondului de Ajustare la Globalizare uh, pentru Suedia. Comisia propune să mobilizăm acest uh, fond pentru 3,9 milioane de euro, care reprezintă 60% din costurile totale ale acțiunilor și activităților propuse. Această cantitate ne va uh, permite să ajutăm 900 uh, de lucrători care să se reintegreze pe piața muncii. După ce am analizat această cerere, Comisia Europeană pe 5 septembrie 2016 a concluzionat că au fost întrunite condițiile pentru a mobiliza acest fond și pentru a disponibiliza suma menționată aici a fost o închidere parțială sau totală a unor fabrici în uh, Suedia, de aceea avem această uh, cerere. Uh, o, fabrică a fost total închisă. Ericsson se confruntă cu probleme peste tot în lume în consecință a crizei, o încetinire a activităților, concurența companiilor asiatice și, un al treilea motiv, compania și-a uh, redus uh, producția de hardware uh, de acum 30 de ani. Deci profilul lucrătorilor care își vor pierde locul de muncă este similar. Vorbim de lucrători care nu sunt la prima tinerețe și care vor avea probleme. Autoritățile suedeze vor uh, uh, complementa acest uh, fond uh, în zonele cele mai afectate și Suedia va ajuta cu o serie de măsuri. Uh, nu o să mai uh, spun și altceva, vreau doar să subliniez faptul că acest fond nu înlocuiește obligația companiei potrivit legislației naționale sau potrivit contractelor colective de muncă. Restructurarea uh, companiei sau a sectorului. Ținând uh, cont de toate acestea și verificând că cererea Suediei întrunește condițiile de solicitare uh, a sumelor de la uh, fond, considerăm că trebuie să aprobăm această cerere pentru ca lucrătorii să beneficieze cât mai curând. Termenul de depunere a amendamentelor 16 septembrie. Aștept să aud sugestiile dumneavoastră în această privință. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor. Dacă sunt întrebări, dacă nu, calendarul uh, etapelor următoare a fost menționat de domnul González Pons. Vreau să spun uh, raportorilor din umbră că reuniunea care uh, trebuia să înceapă la ora 17 o să înceapă imediat după sfârșitul uh, reuniunii noastre. Deci să nu se neliniștească. Interpreții vor lucra până la 17.30. Dăm uh, cuvântul acum colegului nostru Georgios Christos pentru Fondul de Solidaritate pentru insulele Ioniene. Mulțumesc, domnule președinte. Avem acest proiect de raport care pro presupune mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență financiară în urma unui dezastru în Grecia, un cutremur care a avut loc în noiembrie 2015 și care a afectat uh, trei dintre insule ionice, Lefkada, Kefalonia și o parte din Itaca. Au fost uh, omorât doi oameni, mai mulți au fost răniți și au fost uh, daune semnificative la infrastructura acestor insule uh, care sunt o destinație turistică. Deci, uh, potrivit criteriilor noastre, avem un de-a face cu un dezastru regional, trebuie să mobilizăm acest fond pentru a ajuta regiunea să se dezvolte din punct de vedere economic. Suma totală a asistenței propuse este de 1,6 milioane euro, o parte mică din uh, factura totală pe care trebuie să o plătească autoritățile locale și regionale, care se ridică la 60-65 de milioane de uh, euro mobilizarea propusă nu va presupune o amendare, o modificare a bugetului din 2016 sau a bugetului rectificativ, mai ales uh, după prezentările pe care le-am auzit anterior, care par să fie foarte stricte în gestionarea bugetului. Recomand uh, aprobarea rapidă a acestei propuneri ca semn de solidaritate cu Uh, regiunile uh, din Grecia care au fost afectate. Mulțumesc! Mulțumim! Sunt întrebări, observații, nu? Deci și noi susținem uh, dorința raportorului să se iau decizie uh, rapidă. Trecem acum la vot. Uh, bugetul 2016, secțiunea 3, uh, José Manuel Fernandez. Am abordat deja această problemă, am informația că reprezentantul comisiei nu este aici. Vorbesc de această temă. Comisia a făcut un transfer autonom de 99 uh, de milioane de euro de la MIF către uh, noul mecanism de uh, asistență de urgență în cadrul Uniunii. Deci ne încadrăm în cei 10%, dar este o manieră de a uh, ocoli Parlamentul. Reamintesc că am acceptat această nouă linie care avea 100 de milioane de euro la inițial, cu condiția ca aceasta să nu afecteze proiectul de uh, relocare a uh, refugiaților. Acum această linie MIS a fost uh, redusă uh, și mai mult, fără ca Parlamentul să fi fost uh, informat transferurile, viramentele autonome care au consecințe bugetare, mai ales asupra uh, priorităților uh, Parlamentului și care sunt uh, semnificative ca acesta, 99 de milioane de euro, trebuie să fim informați pentru că asta poate să fie o modalitate de a schimba, de a modifica bugetul chiar într-o manieră cumulativă, fără ca acest lucru să fie aprobat de autoritatea buget bugetare, bugetară. Aceasta este contrar poziției Parlamentului. Dacă, de exemplu, două viramente autonome care ar fi trebuit să fie prezentate aici, poate că Parlamentul s-ar fi opus. Este o chestiune pe care o ridic în discuție încă o dată și aș dori să insist că Parlamentul trebuie să fie informat în legătură cu aceste Uh, transferuri autonome, chiar dacă sunt uh, legale. Parlamentul este de acord cu dumneavoastră. Mâine Comisia va fi prezentă la întâlnirea Comisiei și la începutul ședinței uh, vom, vom înainta această întrebare uh, pentru ca Comisia să răspundă. A, da, mi se spune că nu vor fi prezenți mâine aici. Deci asta rămâne pentru ședința Comisiei următoare, la începutul lui octombrie. Domnul Depre. două viramente, două transferuri care nu sunt uh, foarte importante, unul cerut de ombudsman și unul de Curtea de Conturi. În Curtea de Conturi, 80 de milioane de euro uh, pentru virate pentru uh, serviciile de traducere. Curtea de Conturi a cerut Uh, transferarea a 126 de milioane către acest uh, post bugetar, însă justificarea făcută de Curtea de Conturi a fost că Curtea de Conturi trebuie să se confrunte cu o creștere semnificativă a traducerii, având în vedere numărul mare de rapoarte speciale. Și cred că un reprezentant al Curții de Conturi este aici, care să ne informeze în legătură cu criteriile care stau la baza selectării rapoartelor speciale. E vorba de o creștere semnificativă. Deci dacă am avea un minim de uh, explicații, nu o să am obiecții. Dacă reprezentantul Curții de Conturi... Dar înainte să răspundeți, domnul Macaș dorește să intervină. Nu am nicio problemă să susțin uh, această propunere. Desigur, traducerile sunt importante, însă ca principiu aș dori să întreb reprezentantul Curții de Conturi un lucru. Cu 10 ani în urmă, Curtea de Conturi a uh, elaborat un raport în care se spune că dacă o instituție are nevoie de o traducere, poate să se adreseze altor instituții să uh, Uh, folosească uh, serviciile lor și în felul acesta se pot economisi 11 milioane uh, pe an. Vreau să întreb dacă nu s-a recurs la această posibilitate atunci când a existat un volum prea mare de traduceri care nu pot fi realizate sau adresat altor instituții pentru ajutor. Mă întorc acum către reprezentantul Curții de Conturi să dea un răspuns la această întrebare. În ceea ce privește întrebarea domnului Depre, Curtea de Conturi nu poate să se bazeze numai pe aceste rezultate, ci pe avizele exprimate de Parlamentul European. În acest scop, președintele Curții de Conturi se reunesc, uh, se întâlnesc cu reprezentanții uh, comisiei de două ori pe an, discutând condițiile în care se dorește un audit uh, aprofundat. La procedura de descărcare de gestiune la Crăciun, Parlamentul cere curții să facă un audit complet, ceea ce necesită rapoarte speciale. Curtea de conturi se uh, prezinte din nou la Comisia uh, Buget la începutul uh, ianuarie pentru a vedea dacă s-a ținut cont de cererile Parlamentului în ceea ce privește serviciile de traducere, da, Curtea de Conturi a făcut-o, am cerut deja punctual asistență din partea serviciilor de traducere a Comisiei, ale Comisiei și Consiliului și uh, le-am utilizat. Transferurile care se cer astăzi sunt pentru uh, transferuri externe pentru a ajuta serviciile de traducere, uh, limbile mai uh, puțin de circulație mai restrânsă. Nu e vorba de engleză, franceză, uh, ci de limbi cu uh, circulație restrânsă și atunci această asistență este punctuală și binevenită. Mă întorc către raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez uh, răspunsul dat uh, de uh, reprezentantul Curții de Conturi, care a aruncat mingea în curtea noastră. Deci nu mai am obiecții. Dacă sunt obiecții în rândul membrilor comisiei, dacă nu, Uh, consider că acest transfer este aprobat. Ombudsmanul. Da, domnule președinte, acest uh, uh, transfer nu pune probleme. Sunt vreo 138.900 de euro care trebuie transferma, transferați pentru dezvoltarea informatică, pentru echiparea biroului mediatorului european, pentru că uh, există o nouă clădire. Deci, uh, sincer, cred că aceste cheltuieli sunt justificate și nu trebuie decât uh, aprobate. Intervenție fără microfon. intervenție fără microfon și din sală și din partea. Bun, avem uh, clădirile uh, Serviciului uh, European de Acțiune Externă în Corea de Sud. Uh, acolo a fost închiriat uh, un întreg uh, etaj dintr-o clădire, dar au trebuit să se extindă la etajul 12 pentru că nu era spațiu suficient. În primul rând, trebuie făcute lucrări de renovare, apoi noi, state membre, și au manifestat dorința de a participa. Am început să analizăm această problemă. Au fost făcute câteva propuneri uh, rezonabile. Costul total nu este mai mare decât costul uh, clădirii anterioare, este de fapt ceva mai scăzut. Uh, Cehia și Letonia vor fi incluse, precum și Danemarca. Gerard vrea să plece acasă, nu vrea să mai mă asculte. Dacă raportorii din umbră nu au obiecții, am citit foarte atent costurile totale vor fi de 63.000 pe an și avem 1,6 milioane lucrurile se vor îmbunătăți și nu ne costă mai mult decât uh, uh, clădirea anterioară, deci nu cred că ar trebui să pună probleme. Domnul președinte nu are nicio obiecție, atunci uh, să o facem. Nu știu de ce erau zvonuri că doreați un răstimp uh, suplimentar pentru acestui dosar, dar se pare că nu este cazul. Uh, sigur, uh, nu am primit inițial informații, însă după ce le-am spus că se făcuse o greșeală de 3 milioane de euro după aceea totul a revenit uh, la normal, totul este în ordine. Nu se observase această greșeală. Probabil că trebuie să uh, evităm astfel uh, de probleme în viitor, să vedem uh, greșelile făcute în calcul. Bun. S-au, s-au înșelat, au greșit cu 3 milioane? Operațiunea este echilibrată. Deci, uh, această operațiune, uh, clădirea din Corea de Sud, nu presupune cheltuieli suplimentare, deci poate să fie aprobată. Nimeni nu solicită uh, să ia cuvântul. Votăm prin ridicarea mâinii. Cine pentru? Împotriva ținere, Aprobate în unanimitate. Am parcurs toată ordinea de zi. Ne reîntâlnim mâine dimineață la ora 9 la comisie. Mulțumesc pentru participarea dumneavoastră. Suspendăm ședința.